Predecesorul meu, ca șef al acestei comisii, v-a adresat o întrebare pe 12 martie 2009. Nu s-a schimbat mult de atunci și iată acum în martie 2010 vin și eu cu o altă întrebare. Nu știu dacă ne putem aștepta la vreun progres înainte de mar- martie 2011. Comisia a făcut un efort în foaia de parcurs Uh, din septembrie 2009 și suntem de acord cu acțiunile pentru cele 16 zone prioritare. Dar o mare majoritate a celor care au răspuns la consultările organizate de comisie au spus că trebuie fixat un termen pentru a stimula pe cei care sunt uh, reticenți. Acestea au fost uh, cuvintele comisiei. Și cred că nu există formulare mai clară. Noi sugerăm ca acest termen obligatoriu să fie 31 decembrie 2012 cel mai târziu. Trăim uh, momente în care trăim într-un într-o epocă în care avem tot mai multe uh, tranzacții și plăți transfrontaliere. Avem debitare directă, avem transfer de credite și acestea sunt importante pentru sănătatea pieței interne. Este mult mai bine atunci când consumatorii nu trebuie să verifice dacă există aranjamente diferite într-o țară sau în alta. Sau, uh, și, și nu vrem ca ei să fie prinși uh, și luați prin surprindere de astfel de aranjamente. Ei trebuie să fie protejați. Și ne îngrijorăm atunci când nu există suficiente mecanisme de verificare a sistemului, a mecanismului de debitare direct. Sistemele de plăți uh, au uh, aproape o treime din volumul de tranzacții efectuat de un bănci. Consiliul European al Plăților trebuie să recunoască faptul că consumatorii sunt îngrijorați cu privire la uh, posibilitățile de fraudă și nu au încredere în sistem. Cine îi protejează? Un, unii din sistem nici nu observă o nouă tranzacție, mai ales dacă este una obișnuită. De aceea trebuie să existe o posibilitate ca uh, consumatorii să poată să își verifice mecanismul de debitare direct. Băncile nu vor putea identifica toate cazurile de fraude, pentru că nu au putut identifica cecurile frauduloase. De exemplu, în Franța au existat probleme cu uh, validarea cecurilor uh, cecuri care au fost uh, scrise pentru o bancă, pentru un cont al unei părți terțe dar a, uh, această lacună a fost acoperită până la urmă. Nu putem rezolva această problemă fără a um, rezolva și problema serviciilor suplimentare. Și nu putem să facem acest lucru de la țară la țară. Ne trebuie o abordare uh, multinaționale. Deci, domnule comisar, sperăm că dumneavoastră să fiți ferm, să rezolvați aceste probleme și să veniți cu o soluție pentru debitarea directă până în septembrie 2010. Uh, Va trebui sigur că autoritățile publice să aibă un rol sporit. Momentul este foarte bun pentru o intervenție, mai ales că statele membre știu că nu și-au făcut niciun plan de a participa la acel studiu de anchetă. Poate că uh, există state membre care nu au rezolvat problema valabilității, uh, care nu au pur și simplu autoritatea sau mandatul de a interveni. Și apoi, în ce privește plățile prin card, iarăși avem o problemă care trebuie rezolvată în concordanță cu politica de concurență. Acestea sunt probleme importante. Domnule comisar, momentul este momentul a venit să arătați fermitate pentru ca noi să putem migra cu succes spre SEPA și pentru ca acest proiect, care este foarte important pentru piața internă, să se lanseze cu adevărat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele Comisiei, domnule Barnier, aveți cuvântul. domnule președinte stimați deputați mă bucur să ne revedem și vreau să vă spun încă de la început să subliniez eh, ceea ce s-a spus eh, acum eh, consumatorii au nevoie de siguranță. Eu am, am spus acest lucru și la audierea în fața Parlamentului European. Trebuie ca consumatorii să devină stăpânii pieței interne din nou prin proiecte comune și acesta este cazul acestui sistem de transfer de credite, sistem, mă scuzați, sistem de uh, plăți în euro, SEPA, uh, Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul acordat SEPA și să vă răspund uh, la întrebările adresate, care identifică, bineînțeles, problemele pe care trebuie să le soluționăm. Vreau însă să reamintesc uh, uh, rapoartele foarte interesante ale lui Jean-Paul Gozes, ale lui Pervanș Perez, Um, care sunt foarte importante în cadrul SEPA. Într-adevăr, doamnă președinte, o dată țintă ar putea să impulsioneze dinamica necesară pentru acest uh, proiect. Un calendar ar avea um, multe efecte pozitive, ar da mai multă claritate juridică, ar permite planificarea investițiilor și um, ar permite uh, eliminarea suprapunerii sistemelor financiare, financiare eh, naționale și eh, acest sistem nou care aduce costuri inutile. Primăvara viitoare, iată, acesta este termenul nostru, iată de ce eh, vreau să vă spun că facem tot, facem efortul în acest sens. Acum, la începutul lunii martie, este prea devreme să anunț clar această dată țintă, Um, am uh, luat notă de propunerea dumneavoastră anul 2012, o să țin cont de acest lucru. Oricum, trebuie să dăm operatorilor o perioadă de ajustare, 12 luni pentru transferuri și uh, o altă perioadă pentru retragere de 24 de luni. Uh, um, unele aspecte ridicate de Consiliul ECOFIN și de rezoluția dumneavoastră vizează îmbunătățirea acestui sistem pentru utilizatori. Uh, în al doilea rând, domnule președinte, avem nevoie de o clarificare privind comisioanele interbancare multilaterale. MIF este o chestiune foarte importantă pentru finanțare, pentru eh, evoluția eh, eh, cardurilor și a retragerilor de numerar. Am încercat să vedem care sunt părerile utilizatorilor privind această chestiune. Vom uh, vedea care sunt rezultatele acestei consultări publice, acestui studiu, care, ale cărui rezultate sunt analiz, analizate în ceea ce privește uh, com, uh, uh, complementaritatea cu politica de concurență. În ceea ce privește retragerea, avem uh, un uh, sistem uh, de până în uh, 2012 care să ne permită să ajungem până la 8,8 cenți pentru tranzacțiile transfrontaliere, ceea ce înseamnă că deci vreau să vă spun că majoritatea uh, debitărilor se fac uh, fără nicio uh, fără niciun comision, astfel încât um, aici nu se, se pare că nu este mecanismul cel mai eficient. În ceea ce privește cardurile, după cum știți, Comisia uh, Uh, a, a adoptat uh, o hotărâre pentru Mastercard, pentru Visa. Pentru Mastercard, această procedură a ajuns acum la Curtea de Justiție. În ceea ce este procedura, uh, vreau să vă spun că Comisia Europeană a explicat deja regulile, iar um, hotărârea curții definitivă va aduce mai multă siguranță juridică. În al treilea rând, am mai discutat acest aspect la audiere. Vreau să vă spun că eu sunt pentru lansarea unei inițiative europene în domeniul cardurilor. Avem uh, în desfășurare acum mai multe inițiative în sectorul privat, uh, Monet, Payfair. Uh, doamna președinte, vreau să vă vorbesc despre actorii pieței. Vreau să Uh, să avem un studiu aici pentru coordonarea inițiativelor lor și pentru stabilirea unui cadru de acțiune. În egală măsură vom analiza regulile concurenței și asta pentru uh, a justifica sistemul de finanțare. În ceea ce privește viitorul guvernanței, după cum uh, știți, nu avem un sistem de guvernanță pan-european. Iată de ce am avut o inițiativă împreună cu Banca Centrală Europeană pentru crearea unui consiliu care să aducă la oaltă reprezentanță la nivel înalt ai industriilor uh, și ai utilizatorilor. Obiectivul nu este luarea de decizii, ci de înlesnirea dialogului pentru a ajunge la o bună punere în aplicare a SEPA. Vom avea prima întâlnire în primăvară. Uh, doamnă președinte, stimați deputați, este evident că voi informa Parlamentul European în ceea ce privește activitățile acestui Consiliu um, în momentul în care voi răspunde în fața Comisiei Econ. În ceea ce uh, privește interesele utilizatorilor, vreau să vă spun că mie îmi pare foarte rău că industria plăților bancare pare câteodată reticentă în ceea ce privește Uh, interesele consumatorilor. Se pot face îmbunătățiri în ceea ce privește uh, îmbunătățirea transparenței și uh, protejarea consumatorilor. Acest Consiliu va reprezenta o platformă foarte bună pentru, aceste, pentru acest progres. Doresc să mă ocup de puncte concrete, cum ar fi îmbunătățirile sistemului de debitare. Comisia și Banca Centrală Europeană vor, um, vor um, cere la European Payment Council să, să se aducă unele modificări care să răspundă îngrijorărilor și protecției consumatorilor. Uh, vom uh, lua măsuri și dacă se vor, se vor um, observa aici anumite piedici. Ați înțeles, uh, cred că sunt hotărât să acționez și, um, să, și ca SEPA să devină un sistem funcțional, așa cum v-am spus în ianuarie, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a, îmbunăt- pentru a aduce îmbunătățiri și um, pentru a răspunde fața Parlamentului European. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Domnul Gozes, în numele PP, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, nu vă pun la îndoială hotărârea, iar uh, elementele pe care ni le-ați prezentat reprezintă de pe acum un răspuns la majoritatea întrebărilor pe care ni le adresăm și pe care le adresează această rezoluție. Vreau doar să vă amintesc că subiectul este atât de dificil pentru că SEPA este o inițiativă a instituțiilor de plată ceea ce înseamnă, bineînțeles, instituțiile bancare și directiva servicii de plată, la care am fost raportor, a avut drept obiect găsirea unei definiții pentru instrumentele juridice necesare pentru crearea acestui sistem european de plată. Și de asemenea avea drept obiectiv ameliorarea concurenței în domeniul plăților. Titlul 2 prevedea crearea unor uh, instituții de plată care să uh, să ducă la sfârșitul monopolului băncilor. Dar este adevărat, după cum ați spus și dumneavoastră, instituțiile bancare, instituțiile serviciilor de plată, au fost destul de reticente în aplicarea acestui dispozitiv și sunt mai multe explicații. Vreau să vă spun, după cum bine știți, de exemplu, că în Franța costurile Uh, implementării SEPA costă mult mai mult decât a costat trecerea la euro. Mai este și această problemă a comisiilor de interschimb, care trebuie să fie amintită ținându-se cont de două lucruri. În primul rând, după cum ați amintit, este vorba de respectarea regulilor concurenței, dar mai este și un alt element ce nu trebuie lăsat deoparte și anume că serviciul de plată este o activitate comercială a instituțiilor de plată și că de aceea trebuie să își primească prețul cuvenit. Însă ă, s-a ajuns la o stabilire arbitrară și unilaterală a marjelor bancare, care ă, sunt excesive considerate excesive pe bună dreptate. Domnule comisar, ne bazăm pe dumneavoastră pentru că acest progres care a fost crearea SEPA să devină în viitor un instrument european pentru uh, viramente și debitări. Domnul Bulman kommissar der einheitliche europäische zahlungsraum ist ein wichtiges nein ist ein zentrales instrument des europäischen binnenmarktes. herrn kollegen gauzs sei dank äh, dass wir es auf den weg gebracht haben. Acest instrument este un instrument fundamental pentru piața unică. Din păcate însă am rămas mult în urmă în implementarea SEPA și am dorit să vedem că se înregistrează progrese. Și problema nu este dacă o să dureze 3 sau 4 sau 5 luni până când se înfăptuiește această migrație ci important este să se întâmple. Ea trebuie să fie uh, ușor de înțeles, accesibilă și nu putem să acceptăm uh, zvonuri, oameni care se agață de vechile sisteme, genul acesta de rezistență tacită. Așa că toate aceste lucruri trebuie să funcționeze. Este în interesul sectorului, în interesul economiei și aș dori să mă refer și la un aspect care rămâne important, respectiv cel legat de modul în care se calculează debitările directe. Se pare că sectorul nu a propus până acum un model uh, optim și este curios că nu am reușit să instituim un model care să funcționeze în Uniunea Europeană. Și atunci Comisia ar trebui să spună în rezoluția sa până la sfârșitul acestui an, de exemplu, ca să, uh, să vină cu o propunere rezonabilă. Pentru că noi propunem o dată finală pentru migrația acestor instrumente, însă se pare că sectorul nu este gata să depășească problemele pe care le are. Avem nevoie de o inițiativă la nivel comunitar pentru a pune pe picioare acest uh, proiect și asta este propunerea noastră pentru această dezbatere. Mulțumesc, domnul Ehrenhauser. Este bine. Mă bucur uh, că țări mici, așa cum este și țara mea, Austria, să se află acum într-o situație mai bună, deși au fost uh, presate din cauza crizei financiare, însă există și problema uh, acestei lipse de responsabilitate. Și am dorit să adresăm tocmai această întrebare Comisiei. Cine răspunde pentru controlul deficitelor în sistemul euro? Și în al doilea rând, cine răspunde de faptul că nu am aflat și n-am știut mai din timp de cifrele greșite din bugetul Greciei? Și încă un lucru, oare problema adevărată nu e cumva Spania? Și încă un lucru, Comisia ar putea să ne garanteze că Spania până la urmă nu va prezenta și ea cifre eronate? Ce face Comisia în acest sens? Consider că persoanele care au responsabilități trebuie să dea socoteală pentru că numai dacă îi, acești responsabili vor fi și trași la răspundere pentru ceea ce fac, putem asigura respectarea regulilor. Mulțumesc! Domnul Ferber. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Mai întâi de toate, este bine că ca odată cu moneda unică să existe și proceduri unice și cred că trebuie să ne gândim la cum anume putem să implementăm un sistem unic care nu există deocamdată în întreaga Europa. Și pentru asta va fi nevoie de mai multe adaptări ale tuturor regulilor existente. În țara mea, procedurile de debitare sunt foarte complicate pentru anumite plăți pentru plățile regulate, procedura este mai simplu, simplă, însă ă, deocamdată procedura propusă este foarte complicată. În ceea ce privește data de 3, aș dori să se abordeze această chestiune a debitării. Ca să nu existe fraude, pentru că se știe că în cadrul tranzacțiilor transfrontaliere apar foarte des probleme legate de fraudă. De asemenea, se știe că atunci când se pierd taxele, anumite taxe, se ajunge la o debitare automată. Este o procedură destul de răspândită. Deci, sper că acest lucru să figureze în propunerea de rezoluție și astfel se va putea ca uh, țările care au mai folosit această procedură să le reia și să contribuie astfel la spațiul unic de plată. Domnul Caras. Comisar, domnule comisar, domnule președinte, domnilor și domnilor, cred că suntem cu toții de acord uh, când spunem că răspunsurile pe care le-a dat domnul comisar la întrebări adresate ni se par uh, corecte și îi mulțumim foarte mult. Acest lucru corespunde obiectivul Parlamentului European. Uh, în al doilea rând, metoda de autoreglementare pe care am ales-o și noi aici reprezintă un uh, sistem în care mai multe sute de bănci au fost intruse dintr-o dată în SEPA și pot să vă spun că această zonă SEPA este chiar mai mare decât zona euro, numai că ea este una completă și aș dori să vă spun că e foarte important să avem o dată limită obligatorie unică. Eu sper să reușim să ne punem de acord în legătură cu această dată și vom insista că această problemă să fie soluționată până la urmă și să ne asigurăm că până la urmă va exista această dată de care spuneam pentru toți participanții. Toată lumea să fie bine pregătită, să-și facă temele. În orice caz, e nevoie de această dată comună pentru a ajunge la ceea ce ne dorim, și anume la o zonă, la o SEPA, să spunem, cât mai eficientă. Domnul Caza. Mr. President, Commissioner, Domnule președinte, domnule comisar, într-adevăr, SEPA este o inițiativă bună și care va îmbunătăți fără îndoială eficiența plăților transfrontaliere și va transforma piețele naționale fragmentate pentru plăți într-o singură piață națională, permițând clienților să facă plăți oriunde în zona euro. Cu un singur cont bancar și un singur set de instrumente de plată. Un alt avantaj ar fi reducerea costurilor globale pentru economia europeană în ce privește deplasarea capitalurilor în regiune. Un uh, procent mai mic din uh, PIB. SEPA va crea o, într-adevăr o zonă unică de plăți în euro și uh, este clar că nu putem atinge un obiectiv atât de ambițios decât prin intermediul unor compromisuri care vor trebui găsite între interesele divergente din comunitatea bancară. Deja s-a uh, demarat inițiativa de implementare a standardelor SEPA. Este într-adevăr o inițiativă costisitoare. O analiză a situației actuale ar trebui efectuată și ar trebui să se stabilească un calendar realist cât mai curând. De asemenea, ar trebui stabilit un termen obligatoriu din punct de vedere legal pentru transferul uh, mecanismului SEPA. Este inacceptabil că în prezent nu există niciun program stabilit în acest sens. Trebuie ca standardele naționale să funcționeze Uh, faptul că standardele naționale funcționează în paralel cu cele SEPA duc la o, duce la o situație uh, destul de puțin fericită și de aceea vă invit, domnule comisar, să puneți capăt acestei situații și să uh, la transferul, la migrația acestor instrumente de piață. Mulțumesc și acum trecem la procedura Catch the Eye. Un minut, Să vă informez că țara mea, România, face pași importanți în ceea ce privește implementarea și migrarea la SEPA în luna octombrie două mii nouă directiva șaizeci și patru din anul două mii șapte a comisiei europene privind serviciile de plată în cadrul pieței a fost transpusă în legislația românească. încă din două mii șapte asociația română a băncilor membră a consiliului european al plăților și a asumat rolul de organizaie suport pentru aderare la schemele sepa. astfel finalizarea migrării la sepa credit transfer se va face până la data adoptării monedei euro în timp ce până acum doar cinci bănci au în plan să adere la sepa direct debit în următorii trei ani. administraia publică joacă un rol cheie în ceea ce privete migrarea la sepa. instituiile publice împreună cu serviciile de utilităi telecom i cele de asigurare pot realiza masa critică necesară pentru a intensifica procesul de migrare la sepa. ministerul finanelor publice din românia a anunat că va adera

Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați luat cuvântul, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, ceea ce m-a uimit foarte tare în prelungirea intervenției inițiale a doamnei Sharon Pauls. Constat că există o, o unanimitate din toate punctele de vedere. Văd că toată lumea susține uh, în cadrul Parlamentului crearea acestui spațiu unic de plată al SEPA și acest lucru văd că se confirme și prin proiectul de rezoluție. Avem de face cu un proiect de 2 ani de zile. Cred că trebuie să încheiem procesul de punere în aplicare și vă reamintesc faptul că am fost uimiți de unanimitatea care s-a manifestat în legătură cu nevoia de a fixa o dată limită Vă confirm așadar angajamentul de a stabili această dată limită. Vă rog să-mi lăsați câteva săptămâni numai ca să uh, mă folosesc de acest răgaz pentru a putea să întâlnesc pe toți factorii implicați în sectorul bancar. Am de gând să port foarte rapid aceste consultări și la finalul acestor consultări în acest sens uh, și pe marginea altor subiecte care au legătură tot cu implementarea SEPA, am de gând să iau o hotărâre în legătură cu o dată, așa cum a spus noastră, doamnă președinte. Sigur că uh, acest, uh, succesul SEPA va răspunde așteptărilor consumatorilor, utilizatorilor, IMM-urilor, consumatorilor din administrațiile naționale uh, de asemenea, Comisia va acționa pentru ca temerile acestor utilizatori să fie uh, reflectate și răspund doamnei Băsescu. Să știți că voi avea foarte mare grijă să văd care sunt eforturile făcute de noile state membre tocmai pentru ca ele să se înscrie. Știu că și în România se fac eforturi uh, și în alte țări se fac eforturi tocmai pentru a intra în SEPA. De fapt, acesta este interesul nostru al tuturor. Acum, uh, în legătură cu cardurile bancare, pentru că știu că s-a vorbit de acest lucru, e nevoie nevoie de o mai mare limpezime, de o mai mare claritate și am nevoie și eu de câteva săptămâni ca să mă gândesc, ca să am aceste consultări. Trebuie să lămurim așadar intențiile actorilor uh, implicați, să vedem în ce măsură sunt dispuși să își coordoneze eforturile și să uh, poată participa la un sistem, să spunem, de carduri paneuropean. Cât privește cadrul concurențial, în care Uh, trebuie să funcționeze și iată că răspund iarăși la această întrebare și vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc și pentru sprijinul constructiv pe care l a oferit și pentru vigilența de care dați dovadă și pentru cum susține acest proiect SEPA, care răspunde și angajamentelor Comisiei Europene. Mulțumesc. Uh, Mulțumim foarte mult. Avem această propunere de rezoluție și în numele Comisiei Econ am, am avut această dezbatere. Oricum se încheie acum dezbaterea. Miercuri la prânz va avea loc votul. Am ajuns acum la conturile anuale ale unor microentități, anumitor forme de microentități. Este raportul domnului Lene. Și uh, are cuvântul acum domnul raportor, domnul Lene, timp de patru minute, vă rog. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi,